przewodniczący! Domnul președinte. Good evening. Bună seara, doamnă comisar. Bine ați venit. Începem sesiunea de seară. Domnule prim-ministru, prim bine ați venit. Nu știu cine este mai bine reprezentat acum, Consilia, Comisiu sau membrii. În orice caz propun să începem sesiunea. Vom trece direct la solicitările de modificare la nivelul comisiilor parlamentare și a delegațiilor. Lista va fi publicată în procesul verbal al întâlnirii de astăzi și dacă Până la adoptarea acestui proces verbal nu vor exista obiecții, atunci uh, vor fi considerate aprobate.